afaceri externe. Autoritățile competente din Franța m-au informat cu privire la alegerea domnului Eric Andrieu în locul domnului Kader Arif, dom uh, domnul Jean-Jacques Bisep în locul domnului Pascal Canfin, domnul Karim Zeribi pentru a-l înlocui pe domnul Vincent Peillon și asta cu începere de la 16 mai. Domnii Andrieu Bisep și Zeribi, conform regulamentului Parlamentului, vor participa la uh, sesiunea Parlamentului cu condiția să fi făcut declarația prealabilă că nu ex exercită o funcțiune incompatibilă cu cea de statutul de deputat în Parlamentul European. Bun venit noilor colegi! Colegul Seribi mi-a comunicat de asemenea că va adera, că a aderat la grupul verzilor. Autor